Уважаеми колеги, за мен е чест и удоволствие да съпредседател Dragi colegi, este o mare onoare să pot prezida sesiunea noastră. dedicată stabilității și coordonării economice guvernanței din Uniunea Europeană în primul rând, aș dori să spun bun venit tuturor reprezentanților parlamentar, din parlamentele naționale și, uh, în același timp, eurodeputaților uh, prezenți. Îi mulțumesc doamnei Tyson pentru că a acceptat să participe la această sesiune. Prima sesiune se concentrează pe ciclul semestrului uh, european pe anul 2018, ideea fiind să discutăm uh, prioritățile politice pentru ciclul semestrului uh, european de pe anul 2019, înainte ca aceste priorități să fie adoptate de Consiliul European. Rezultatul discuțiilor va, se va regăsi în raportul redactat de Comisia Econ și de Ocuparea Parlamentului European. Raportorii din cele două comisii urmând să, să ne prezinte părerea lor uh, astăzi. Aș dori să-mi cer scuze în numele domnului Gualtieri, care, din păcate, trebuie să participe la o reuniune care s-a lungit mai mult decât fusese prevăzut și va veni, va sosi cât mai repede posibil pentru a coprezida sesiunea din această după masă. Sunteți uh, invitați să vă împărtășiți experiențele utile pentru a ajunge la o mai bună coordonare a, a, a activităților politice. Câteva observații de natură organizatorică. Dacă doriți să luați cuvântul, aș dori să vă spun în primul rând că o să încercăm să dăm cuvântul tuturor celor care doresc să intervină, să participe la această dezbatere, să-și exprime părerile, chiar dacă nu avem la dispoziție un timp nelimitat. Ținând seama de numărul mare de doritori uh, trebuie să înțelegeți că nu toată lumea va putea să ia cuvântul. Drept urmare, aș dori să vă rog să vă limitați intervențiile la maxim 2-3 minute. O să vedeți un ceas pe ecran care marchează timpul scurs și în funcție de cum vor evolua discuțiile, s-ar putea să fie nevoie să scurtăm timpul intervențiilor. Pe mese o să găsiți niște cartonașe prin care să ne, să ne indicați că doriți să interveniți. Vă rog să completați formularele respective pe care puteți să le dați apoi ușierilor este o procedură care trebuie să fie respectată atât de reprezentanții parlamentelor naționale cât și de eurodeputați. În general, o să încercăm să respectăm următoarea formulă. Trei membri din partea parlamentelor naționale, un membru din partea Parlamentului European și așa mai departe. Și, din nou, dacă va fi nevoie să schimbăm această formulă pe parcursul dezbaterii, o vom face. Înțelegem uh, prea bine care este responsabilitatea președinției bulgare în, aceste, în această perioadă uh, dificilă. Înțelegem cât de important este rolul parlamentelor naționale în a asigura legitimitatea instituțiilor europene fața cetățenilor. Ținând seama că economia se redresează, situația finanțelor publice se îmbunătățește și am ajuns la un șomaj uh, la un nivel al șomajului dinaintea perioadei de criză, înțelegem că este nevoie de politici de reforme legate de îmbunătățirea mediului de afaceri și a mediului instituțional. Trebuie să creăm mai multe locuri de muncă pentru a reduce inegalitatea. Și, din nou, din partea președinției bulgare, spunem un bun venit uh, tuturor și fără să mai adaug nimic altceva, aș dori să-i dau cuvântul doamnei Tyson Comisar European pentru Ocupare, Afaceri Sociale și Mobilitatea Forței de Muncă. Doamna Tyson, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Stimați eurodeputați, domnilor și domnilor, este o onoare și o plăcere în același timp să iau cuvântul în fața dumneavoastră astăzi. O onoare pentru că Parlamentul European și Parlamentele Naționale au un rol deosebit de important pentru a reforma și pentru a ne îmbunătăți economiile și societățile. Doar împreună vom putea să avem succes. Este o plăcere în același timp pentru că mulți ani de criză este frumos să avem și vești bune Economia crește în toate statele, membre, investițiile și-au revenit și mai mulți oameni au un loc de muncă în Uniunea Europeană decât uh, vreodată în istorie. Cu toate acestea, încă nu am reușit să depășim cu totul moștenirea mm, lăsată de criză. Avem în continuare o mare datorie, îndatorare a, a gospodăriilor, a, a mediului de afaceri, în continuare, șomajul este prea ridicat și redresarea economică este una inegală. Drept urmare, principalul obiectiv al Comisiei Europene este să se asigure ca creșterea economică de astăzi să fie una inclusivă și durabilă pe termen lung. Să ajungem la o convergență în Uniunea Europeană astfel încât economiile și societățile noastre să fie pregătite să profite de oportunitățile viitoare pentru a face față provocărilor reprezentate de tehnologie și de globalizare. Așa cum a spus președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker, um, trebuie să reparăm acoperișul casei atâta vreme cât uh, nu plouă, cât strălucește soarele. Stimați eurodeputați, acum um, lucrăm la publicarea rapoartelor pe fiecare țară în parte în data de, de 7 martie. Este vorba de baza pentru formularea recomandărilor specifice pentru fiecare țară în parte, care vor fi prezentate în luna mai. Acest raport uh, prezintă situația economică din statele membre, în aceste rapoarte se evaluează de asemenea progresele înregistrate în implementarea recomandărilor din trecut. Rapoartele pe fiecare țară în parte vor fi publicate peste câteva săptămâni, însă de pe acum pot să vă spun care sunt mesajele cheie relevante pentru întreaga Uniune Europeană. În primul rând, am avut nevoie de timp pentru realizarea reformelor, însă ne îndreptăm în direcția bună. De la începutul semestrului din 2011, statele membre au înregistrat uh, progrese când vine vorba de mai mult de două treimi din recomandările formulate. În uh, mai mult de un sfert de cazuri, aceste recomandări au fost puse în aplicare în totalitate. În al doilea rând, convergența care s-a deteriorat sau a regresat datorită crizei uh, și-a revenit. Avem vești bune din partea tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, însă nu trebuie să ne uh, culcăm pe lauri. Există în continuare divergențe între statele membre și inegalitatea chiar a crescut în rândul statelor membre. Și dacă situația nu se va schimba, acest lucru va reprezenta o provocare pentru durabilitatea creșterii economice și pentru coeziune. În al treilea rând, expunerea generală a băncilor a început să scadă în aproape toate uh, statele membre. Profitabilitatea băncilor și-a revenit în aproape toate statele membre, însă în câteva state membre gradul mare de îndatorare uh, privată este o povară prea mare pentru bilanțurile unor bănci și împiedică astfel investiții mai mari în anumite state există un număr mare de credite neperformante. În al patrulea rând, condițiile de pe piața muncii s-au îmbunătățit, însă nu ne-am încheiat uh, activitatea. Riscul de a ajunge, de a trăi în sărăcie este tot mai uh, mic, însă cifrele legate de datele statistice privind sărăcia sunt îngrijorătoare în prea multe state membre. De asemenea, salariile nu cresc în condițiile în care orele de muncă, de exemplu, în zona euro au, au crescut. Însă, cred că poate cel mai important mesaj al acestui semestru este că creșterea economică și progresul social merg mână în mână. Investițiile în uh, oameni promovează creșterea economică. În același timp, societățile inegale reprezintă o frână în fața uh, creșterii economice și pe termen lung um, avem nevoie de ambele uh, elemente, atât din punct de vedere politic, din punct de vedere social, trebuie să avem o creștere economică inclusivă. Tocmai de aceea, semestrul economic a devenit tot mai social în ochii Comisiei Europene și ciclul de acest an este o piatră de hotar. În urmă cu câțiva luni am proclamat pilonul european al drepturilor sociale, așa cum prea bine știți. Consiliul, Parlamentul European și Comisia au proclamat împreună acest uh, pilon, care este un angajament uh, politic pentru a recunoaște că singura cale de urmat este o Europa socială. Acest pilon uh, rezumă o serie de principii Uh, sociale și definește sectoarele unde trebuie să, să lucrăm mai mult. Succesul acestui pilon va depinde de modul în care va fi pus în aplicare atât pe plan european cât și pe plan uh, național. În urma acestei proclamații și începând cu acest an, principiile acestui uh, pilon se regăsesc în semestrul european. Pentru a ne asigura dacă ele sunt bine motorizate și uh, puse în aplicare, trebuie să am uh, dezvoltat un tabel de, de scor cu 14 indicatori care ne va, ne va ajuta să înțelegem uh, cât de bine este pus în aplicare acest pilon. Pornind de la analizele noastre de până acum, domnilor și domnilor, reies patru principii uh, recurente în uh, recomandările noastre. În primul rând, politica fiscală nu ar trebui să se axeze doar pe îmbunătățirea deficitului și uh, reducerea datoriei. Calitatea um, politicilor fiscale contează de asemenea. Uh, fiscalitatea ar trebui să susțină ocuparea și să susțină în același timp uh, investițiile private. În al doilea rând, investițiile în oameni sunt esențiale. Doar o forță de muncă uh, pricepută și educată va putea să profite de noile oportunități aduse de schimbarea pieței uh, muncii și doar așa se va putea garanta tranziția înspre noua lume a muncii. În al treilea rând, Trebuie să ne preocupe mai mult, în general, investițiile, pentru că, în general, investițiile, cele private și cele publice, reprezintă o pondere prea mică din uh, PIB. În al patrulea rând, creșterea salariilor contribuie la redresarea economică, reduce inegalitățile și garantează înalte standarde de viață sisteme eficiente de stabilire a salariilor sunt esențiale din acest punct de vedere pentru a ne asigura că există și o diferențiere între salarii. Desigur, uh, trebuie să ținem seama de condițiile specifice din fiecare stat în parte și, să țin, și de asemenea ca modificările în productivitate să fie reflectate. Mm, sunt elemente importante și nu este ușor să, să reparăm uh, în mod adecvat uh, acoperișul unei, unei uh, case. Locuitorii acestei case doresc ca sarcina să fie împărtășită între toți locuitorii, doresc ca vocea fiecăruia să fie, să fie auzită și se așteaptă de asemenea ca reparațiile să aibă beneficii pe termen lung. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, rapoartele pe fiecare țară în parte sunt doar începutul acestei a doua etape a semestrului european pe anul 2018. Așa cum s-a întâmplat și anul trecut, vom avea suficient timp la dispoziție pentru a discuta cu guvernele naționale, cu societatea în general, înaintea publicării acestor rapoarte, ceea ce ne va permite să avem o evaluare precisă și să promovăm un dialog care să ne permite să ajungem la o înțelegere reciprocă. Parlamentul European, parlamentele naționale, guvernele naționale sunt parteneri esențiali în acest uh, dialog la fel ca în anii anterior, mai mulți uh, membri ai Colegiului de, com- de Comisari, inclusiv eu, vom călători, în, vom merge în statele naționale pentru a discuta uh, concluziile la care am ajuns cu uh, reprezentanții guvernelor naționale, cu partenerii sociali. Este vorba de o misiune uh, comună. Deci îmi doresc ca aceste rapoarte pe fiecare țară în parte să fie doar un început și eu aștept cu nerăbdare uh, să lucrez împreună cu dumneavoastră pentru a ne atinge obiectivele comune. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you, Mrs. Tyson. Mulțumim, doamnă Tyson. Foarte bună observații. Suntem cu toții de acord că e o misiune comună Acum uh, va avea cuvântul domnul Christoph Hetman, raportor pentru semestrul european 2018 din partea Comisiei pentru Ocupare și Afaceri Sociale a Parlamentului European. Domnule Hetman, aveți cuvântul. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori și eu să spun că sunt recunoscător că mi-ați dat cuvântul pentru a vă putea vorbi despre strategia pentru creștere anuală. Dar mai întâi de toate aș dori să mulțumesc doamnei comisar Tyson și Comisiei pentru că a pregătit raportul anual pentru creștere care începe ciclul nostru de politici economice, uh, practic vorbim despre semestrul european. Sigur că ne bucură faptul că economia europeană este în curs de redresare, investițiile sunt în creștere, șomajul este în scădere, PIB-ul e mai mare decât ne-am fi așteptat și dacă vedem lucrurile din punct de vedere macroeconomic, am putea spune că situația e destul de bună. Însă mai este și cealaltă față a medaliei. Din nefericire, în ciuda acestor semnale pozitive, încă ne dăm seama că mai sunt multe de făcut trebuie să fim uh, foarte atenți uh, la situația șomajului tineretului. Acolo vorbim de cifre foarte ridicate, mai mult de 16% uh, în acest moment, mai mult de 6 milioane de tineri între 15 și 24 de ani nu au loc de muncă și nici nu sunt încadrați în nicio formă de studiu. Nivelul de sărăcie, nivelul de excluziune socială rămân, din păcate, foarte ridicate pentru ca procesul semestrului european să fie un succes, uh, avem nevoie mai întâi de toate de reforme care să fie gândite pe termen lung și, în al doilea rând, uh, țările trebuie să se concentreze asupra recomandărilor specifice pentru fiecare țară în parte și să le pună în aplicare foarte bine. Aici este punctul slab, pentru că nu facem destule pentru punerea în aplicare. Dacă ne gândim uh, la anul 2016, doi, doar 2% din recomandări au fost uh, puse în aplicare pe deplin, 40% au fost puse în aplicare parțial, deci 55% din recomandări nu au fost puse în aplicare aproape deloc. Deci uh, întrebarea e de ce? De ce stau lucrurile așa? Cum spun unii, uh, e o problemă a instituțiilor la nivel național, a instituțiilor din statele membre sau Poate că lucrurile, lucrurile stau așa din cauza că statele membre preferă să-și pună în aplicare propriile strategii și propriile soluții pentru a rezolva problemele, dar atunci întrebarea e, aceste politici sunt compatibile sau nu cu recomandele Comisiei? Din nefericire, dacă uh, citim cifrele, se pare că nu e adevărat sau poate că aceste recomandări, eu știu, or fi prea numeroase, poate că sunt prea ambițioase pentru unele din statele membre nu știu, încă trebuie să descoperim adevărul, dar asta o facem prin dialog, uh, trebuie să vedem exact care e natura problemei și trebuie să încercăm să, să o rezolvăm. Și sigur că trebuie să avem o atitudine pragmatică. Uh, subliniez, trebuie să fim pragmatici. Sigur, noi uh, trebuie să avem obiective ambițioase, dar să fie și posibil de pus în aplicare în statele membre. Anul trecut, în luna noiembrie, pe durata summitului social de la Göteborg, instituțiile europene au adoptat uh, pilonul drepturilor sociale europene, un document care enumeră toate principiile necesare pentru a avea sisteme de securitate socială și o piață a muncii care să fie funcționale și să funcționeze bine. Eu cred că aceste principii pot constitui un punct de referință pentru punerea în aplicare a programului nostru de convergență economică, semestrul european, și trebuie să ne reamintim și reformele structurale care trebuie să îmbunătățească situația pe piața muncii. Trebuie să avem mai mare productivitate, trebuie să avem salarii mai mari, de asemenea Trebuie să îmbunătățim sistemele de securitate socială în Europa, de aceea acest pilon al drepturilor sociale este atât de important în acest moment. Asta mă duce la o altă problemă care afectează mulți cetățeni ai Uniunii Europene. Este o problemă despre care am și vorbit în luna martie anului trecut. Eh, se pare că de când a început criza, inegalitățile din punct de vedere al venitului au crescut în două treimi din statele membre. Sigur, asta merge mână în mână cu rata ridicată a șomajului sau cu condiții și contracte de muncă foarte precare. Problema e că în ce privește salariile și de asemenea Uh, în situații, sigur, foarte diferite în ce privește dezvoltarea statelor membre. Problema e transfrontalieră și problema e generală. Nu vorbim doar de state vechi versus state noi. Problema e că bogații devin din ce în ce mai bogați și săracii sărăce din ce în ce mai mult. Deci e un decalaj care se tot accentuează în loc de a se reduce. Și atunci uh, iată că aici intră în joc și altă problemă, că sunt și diferențe între regiunile europene, diferențe care se tot adâncesc. Putem vedea că o parte a unei regiuni uh, răcește din ce în ce mai mult și în același timp avem alte părți ale unor regiuni care se îmbogățesc din ce în ce mai mult și atunci uh, Eh, sigur că avem politica de coeziune, un foarte bun instrument pentru a combate inegalitățile, deci trebuie menținută politica de coeziune la același nivel de finanțare în viitorul cadru financiar multianual. Totuși, acest CFM în sine nu este suficient pentru a rezolva toate problemele. Avem nevoie de eh, o politică de coeziune eh, cu mult mai puțină birocrație, Uh, trebuie să fie mult mai apropiată de beneficiarul final această politică și trebuie să ne asigurăm că există o legătură între nivelul de cunoștință și tipul de cunoștință și nevoile din piața de muncă. Deci trebuie să investim în alfabetizarea digitală a societății noastre. 90% din toate locurile de muncă uh, la dispoziție pe piață presupun uh, cunoștințe digitale și sunt foarte mulți cei de, de pe piața muncii, aproximativ 43%, uh, care se pare că nu dispun de suficiente calificări în cunoștințe uh, IT și digitale. De asemenea, angajatorii ne tot semnalează faptul că uh, angajații nu uh, corespund uh, nevoilor angajatorilor. Deci este o nepotrivire între ce caută angajatorii și ce găsesc pe piață. Sigur, șomajul încă e ridicat, dar e dificil încă pentru angajator să găsească angajați cu uh, cunoștințele necesare pentru noile forme de economie. Asta, sigur, se leagă și de competitivitate. IMM-urile sunt foarte importante aici. Trebuie să susținem creșterea economică, astfel încât să reducem birocrația pentru IMM-uri și să îndepărtăm barierele pentru ca ele să fie operaționale pe piață. Și aici, sigur, încă o dată spun, politica de coeziune poate fi de ajutor nu să ajute doar pe cei care să investească în soluții uh, inovative, ci și pe cei care pur și simplu vor să educe mai bine uh, pe tinerii noștri. Și apoi, noi piețe pentru noi servicii, sigur, inovarea, foarte importantă aici. Și una din ultimele mm, priorități politice la care aș dori să mă refer acum este faptul că societatea noastră, din păcate, îmbătrânește, uh, plus uh, că oamenii părăsesc regiunile uh, periferice, regiunile rurale, și, dar, dar și dacă e să ne referim la populația urbană, vedem că există un flux unidirecțional și doar unidirecțional al resurselor umane. Periferiile urbane sunt din ce în ce mai puțin populate, oamenii de acolo devin din ce în ce mai săraci, deci trebuie să uh, avem nevoie și de infrastructură, avem, mă scuzați, grijă și de infrastructuri, de servicii publice de calitate. Poate aici soluții mai flexibile în ce privește piața muncii sunt de dorit. Trebuie să ne îmbunătățim și sistemul de pensii. Trebuie să nu ne gândim atât la vârsta de pensionare, ci mai degrabă la numărul de ani eh, în timpul cărora eh, oamenii contribuie la eh, schemele de securitate socială și de pensii. Aici această evaluare anuală a creșterii ne poate fi de ajutor. Sigur, e foarte dificil să găsești un echilibru între toate aceste puncte, toate aceste argumente ale diferitelor părți, dar eu sunt un optimist și chiar cred că până la urmă vom putea pune în aplicare aceste prevederi și sper că și raportul acesta va fi un semnal important pentru statele membre și pentru Comisia Europeană. Thank you, Mr. Hetman. Um... Mulțumim, domnule Hetman. Sigur că aș reaminti vorbitorilor și aș ruga să respecte timpul de vorbire, deci aproximativ 5 minute, ca să poată lua toată lumea cuvântul. Din nou, mulțumiri, iar acum dau cuvântul domnului Hugues Baie, care este raportor uh, privitor la semestrul european 2018, din partea Comisiei de Afaceri Economice și Monetare a Parlamentului European. Dar vă rog, uh, o declarație de nu mai mult de 5 minute. Da, mulțumesc, doamnă președintă, și bună ziua tuturor. Bine ați venit la Parlamentul European. Voi încerca să respect timpul alocat, deci cum au precizat antevorbitorii mei, sigur că trebuie să salutăm faptul că se îmbunătățesc rezultatele economice, redresarea economică încă destul de timidă, dar oricum reluarea creșterii în zona euro. Însă, E clar că indicatorii macroeconomici nu înseamnă că nu cresc inegalitățile socioeconomice în uh, cadrul acelui stat. Crește fenomenul lucrătorilor săraci sau lipsește convergența între statele membre. Deci, uh, pe constatarea asta ne-am bazat ca să negociem textul semestrului european la Comisia Econ. Textul va fi de asemenea uh, votat, cred că va fi votat miercuri. Profit să salut doi raportori din umbră. Sunt aici în sală alături de mine Știți că cetățenii europeni își doresc un climat socioeconomic stabil, sănătos și acest climat trebuie să garanteze ocuparea, după cum spunea doamna comisar, cu locuri de muncă în care să corespundă criteriilor Organizației Internaționale a Muncii privitoare la munca decentă. Apoi lucrătorii sunt confruntați zi de zi cu impactul faptului că economia se transformă rapid. Noi suntem politicieni și trebuie să reacționăm la aceste schimbări de aceea am integrat în acest raport privitor la semestrul european un capitol important privitor la consolidarea sectorului nostru competitiv, cercetarea, dezvoltarea în Europa. Am inclus și economia digitală, am insistat asupra ajutoarelor care trebuie acordate IMM-urilor, garanția pentru tineret, importanța politicilor în educație, formarea de lungul întregii vieți, care e o necesitate pentru firmele noastre, garanția unui sistem de securitate socială durabil. După cum a spus doamna comisar, acest tablou de bord uh, este inclus în semestru și atunci avem un punct de vedere mai larg în legătură cu diversele măsuri care trebuie luate în considerare. De asemenea, un capitol al raportului este consacrat faptului că trebuie să crească investițiile publice și private pentru a susține economia reală. După cum știți, cu investițiile private doar am revenit la nivelul din 2008, când despre investițiile publice, mm, încă n-am ajuns la nivelul din 2008. Deci, am cerut Comisiei să facă o evaluare a obstacolelor pe, față de punerea în aplicare a marilor proiecte și amortizarea lor în timp. Știți că marile proiecte adesea sunt parteneriate public-privat și sunt o serie de frâne care împiedică ca aceste investiții să-și facă efectul. N-am uitat nici de armonizarea fiscalității europene. Știți că Parlamentul European joacă un rol cheie de la începutul acestei legislaturi, mai ales în Comisia Econ. Știm cu toții concurența fiscală există la ora actuală în statele membre și atunci multinaționalele se instalează acolo unde plătesc mai puține impozite. Armonizarea fiscală în Europa totuși ar putea opri această concurență neloială, asta în interesul cetățenilor și statelor membre. Mai apune și problema uh, creșterii salariilor, e o problemă susținută și de președintele BCE Mario Draghi, uh, ca muncitorii să aibă mai multă putere de cumpărare, economia să fie relansată. Credem că ar fi o măsură eficientă în paralel cu reducerea uh, uh, cheltuielor publice care au fost operate deja. Apoi, am, să mai vorbit și despre orientările bugetare la nivel național și la nivelul zonei euro, care să permită viabilitatea pe termen lung a finanțelor publice și o bună gestionare a cheltuielor publice. Ca la fel ca colegii de la ocupare, credem că e mai, trebuie să consolidăm semestrul european cu mai multă interactivitate între Parlamentul European și Parlamentele Naționale dar cu toți partenerii sociali, de altfel, care sunt implicați în politicile socioeconomice în diverse state membre. Sperăm că Consiliul și Comisia să țină cont de aceste noi orientări pe care le propune și miercuri sperăm că vom avea un acord satisfăcător pentru toți europenii. Vă mulțumesc! Thank you, Mr. Baye. Mulțumim, domnule Baie. Înainte de a da cuvântul următorului vorbitor, domnul Miloșevici, aș dori să cer să vă rog uh, să cer să scuzați uh, delegația bulgară care trebuie să participe la un eveniment cu domnul Tajani, uh, președintele Parlamentului European și cu președinta Adunării Naționale din Bulgaria. Și acum dau cuvântul domnului Ivan Milosevic, președinte al Comisiei de Afaceri Europene a Parlamentului Croat. Dar nu mai mult de 5 minute, vă rog. Aveți cuvântul, domnul Milosevic. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamna președinte. Stimați membrii Parlamentului, stimați colegi, doamnelor și domnilor, bună ziua. Dați-mi voi să mulțumesc Parlamentului European și președinției bulgare pentru această invitație adresată Parlamentului Croat. Este mai ușor să abordezi diverse subiecte când Uniunea Europeană și statele tradiționale din Uniune au uh, reușit să se redreseze economic. Voi începe cu uh, câteva subiecte uh, legate de convergență și după aceea perspectivele europene. Venind din partea sectorului privat, eu întotdeauna sunt favorabil ideii de reducere a impozitărilor, dar știm uh, că în clipa de față până încasările fiscale nu sunt principala contribuție la bogăția europeană. Reforma fiscală din Statele Unite va avea un impact uh, asupra economiei globale și competiția se va simți uh, pe plan mondial mai mult decât până acum și va afecta până la urmă cetățenii de toate vârstele, uh, nu numai pe cei tineri. Educația trebuie să fie, din acest punct de vedere, principala prioritate. Noi trebuie să stimulăm cercetarea și îmbunătățirea sistemului educațional spre binele sectorului eh, privat și sectorului public. Există și provocări legate de migrația externă. Trebuie să ne gândim și la riscurile pe care migrația internă le poate uh, presupune pentru stabilitatea europeană, pentru că nu ne putem uh, permite să pierdem uh, zeci de mii, chiar milioane de tineri bine pregătiți pentru că ei pot contribui la prosperitatea societăților noastre. Aș spune și câteva cuvinte despre convergență. Este de reforme eh, profunde, dar și de o politică de coeziune care să fie corespunzător finanțată. Eh, trebuie din acest punct de vedere simplificate procedurile, dar să nu pierdem transparența și responsabilizarea pentru că um, toți vor profita um, de politica de coeziune și vechile state membre și noile state membre ale Uniunii Europene spre binele cetățenilor lor și uh, reformele structurale um, nu trebuie să fie uh, strict legate de uh, politicile de coeziune. Trebuie să existe niște stimulente pentru implementarea reformelor nu doar în funcție de utilizarea diverselor fonduri. Noi susținem intenția Comisiei de a crea un fond care să aprofundeze Uniunea Economică și Monetară, dar în același timp trebuie să fie promovate rezultatele politicii de coeziune și în cadrul semestrului european uh, pentru ca reformele să poată să continue. Pentru că uh, nu trebuie să acuzăm Uniunea Europeană de tot uh, ce este încă rău în societățile noastre. Trebuie să existe o atitudine de fair play pentru a crea încredere. Din uh, perspectiva Croației, aș spune câteva cuvinte pentru că este cel mai uh, tânăr stat european. Noi am obținut în ultimii doi ani o creștere economică, o stabilizare a situației, datoria publică a scăzut iar uh, criza care a existat uh, pe piața muncii uh, acum se aplanează. Am reușit să promovăm din acest punct de vedere o îmbunătățire a situației datorită calității de membru al Uniunii Europene dacă dorim să ne apropiem cât mai repede de zona euro, care este un obiectiv prioritar pentru noi, va trebui să continuăm procesul de reforme și să facem pregătirile adecvate de apropiere de zona euro. Fără uh, reforme structurale uh, continue, nici țara mea uh, nu se va putea apropia mai repede de statele dezvoltate, dar nici Uniunea Europeană nu va putea să rămână puternică și stabilă să își păstreze poziția fruntașă pe plan global. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu interes dezbaterea. Thank you, Mr. Milo mulțumesc foarte mult, domnule Milosevic. Bineînțeles, noi știm că diferențele economice în interiorul Uniunii Europene între statele membre pot fi foarte mari. Îi voi da cuvântul acum doamnei Fabian Keller, Ehm, este ehm, președintă a Comisiei de Finanțe din Senatul francez. Mulțumesc, doamnelor și domnilor, doamnă comisar, stimați colegi. Doresc să o salut, ehm, doamna comisar, dar și deputații europeni care reprezintă Parlamentul croat și să apreciez această intervenție, pentru că eu îmi împărtășesc, iată, punctul de vedere acum al unui membru al unui parlament național. Apreciez acest schimb de vederi între reprezentanții parlamentelor naționale, pentru că și ei uh, sunt esențiali în proiectul european. Eu reprezint Senatul din Franța, cea de-a doua cameră parlamentară și uh, în ce privește semestrul european, uh, suntem angajați, uh, conlucrăm în cadrul Comisiei de Finanțe și începând cu anul 2011, programul de stabilitate este examinat de Parlamentul nostru înainte de a transmite proiectul Comisiei Europene. Este nevoie de o asemenea exigență democratică, de un mecanism european care trebuie să se bazeze pe el pentru că trebuie să existe o conlucrare cu parlamentele naționale. Fiecare dintre noi garantează legitimitatea unor decizii care adesea sunt dificile, iar parlamentele naționale trebuie să exprime conduita economică și bugetară pe care se bazează și politicile europene iar din 2010 uh, încoace au existat uh, progrese. Împreună cu colegul meu, François Mar, noi am uh, avut o inițiativă în Senat, am insistat asupra importanței aportului semestrului european. Dar vreau să vă fac o mărturisire pentru a îmbunătăți eficiența conferinței noastre interparlamentare ar trebui să ajungem la concluzii, la rezoluții care să devină oficiale, să fie transmise diverselor uh, foruri de decizie. Și insist și asupra unei priorități pentru anul 2018 redresarea economică există în multe state, dar în continuare există o rată a șomajului ridicată, inclusiv în rândul tinerilor, cum a spus și domnul Christoph Herman. Deci există și diferența între statele din est și cele din vest și este nevoie de politici macroeconomice care să ducă la o normalizare progresivă a situației. Acest context uh, ne obligă să ne mobilizăm uh, pentru ca reformele structurale să fie aprofundate și să avem o politică de investiții corespunzătoare ceea ce se poate coordona pe plan european. Și uh, analiza Comisiei Europene pentru zona euro este importantă pentru politicile noastre uh, bugetare, pentru Franța. Această orientare înseamnă eforturi de a respecta criteriile legate de deficitul public prevăzute de către pactul financiar pentru creștere economică este un obiectiv important pentru țara noastră și în Comisia noastră pentru Finanțe au existat în toamna uh, anului trecut multe lor de poziție în acest sens pentru că uh, uh, a existat și în primăvara anului trecut probleme în Franța legate de un deficit uh, excesiv al cheltuielilor publice. Acum am reușit să învingem această alertă privind bugetul Franței. Deci, în continuare ne dorim ca toate statele membre să se mobilizeze pentru o politică economică rezistentă și uh, sperăm ca uh, în 2018, când se încheie un uh, ciclu electoral pentru multe state membre, să concretizeze și diverse proiecte care încă se află în discuție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 suntem interesați și de aprofundarea piețelor de capital în vederea susținerii dezvoltării pieței unice și a sporirii numărului de locuri de muncă. În ce privește sistemele fiscale naționale, ele trebuie să facă față provocărilor venite și din partea economiei digitale, dar și pentru combaterea uh, fraudei, evaziunii fiscale. Trebuie continuate discuțiile privind proiectul de acțiune consolidată, pentru uh, baza consolidată de impozitare a activității uh, întreprinderilor și salut activitatea deputaților uh, la Masur, Pervanș Perez și Le Breton în acest domeniu și sper că într-o viitoare întâlnire să putem adopta în comun rezoluție pentru ca acest proiect să poată fi uh, pus în aplicare. Comisia noastră a salutat aceste proiecte încă în 2016, am făcut propuneri de îmbunătățire inclusiv pentru susținerea cercetării. După aceea, Senatul francez este mobilizat pentru combaterea fraudei și evaziunii fiscale inclusiv în ce privește fiscalitatea uh, față de economia digitală, pentru că în clipa de față uh, societățile noastre pierd uh, miliarde de euro pentru că nu există un sistem um, de taxare egal în toate statele europene. Eu cred că aceste preocupări nu trebuie să existe numai pe plan național, trebuie să combatem orice încercare de evaziune fiscală și cred că pe plan european putem îmbrățișa această idee. Vă mulțumesc! Thank you very... Mulțumesc foarte mult! vorbitorilor noștri și în numele Parlamentului European și al comisiilor care conlucrează la această conferință. Doresc și eu să vă adresez un călduros salut participanților la uh, această întâlnire. Uh, avem un număr mare de parlamentari uh, naționali care participă la această conferință este un spor numeric de la o ediție la alta și salut și contribuțiile vorbitorilor de până acum. A sosit momentul să dau cuvântul reprezentanților parlamentelor naționale Maria Joao Rodriguez din partea grupului Eșide va fi prima vorbitoare. Vă rog. Dar uh, vă rog nu uitați, maximum trei minute, trebuie să fim foarte stricți. Vă rog. Thank you very much, uh, Chair. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îi salut și eu pe colegii mei din Parlamentele Naționale. Este o deosebită plăcere să vă, să vă primim aici în Parlamentul European. Eu iau cuvântul în calitate de raportor al Parlamentului European pentru pilonul uh, european social și am observat faptul că antevorbitorii s-au referit la inegalitățile sociale în creștere în Uniunea Europeană, în ciuda eforturilor noastre de a le combate. Pilonul social este într-adevăr o inițiativă pentru a răspunde inegalităților uh, sociale, pornind de la uh, copii, femei, uh, dacă pe la actualizarea <coughs> uh, standardelor relevante pentru inegalitățile sociale. Dorim să ne asigurăm că, indiferent de um, locul de muncă a unei uh, persoane, persoana respectivă ar trebui să se bucure de un acces de plin la protecție socială. Este una din promisiunile făcute de pilonul social european. De asemenea, ne dorim să ajungem la o convergență între statele membre și între regiuni din statele membre pentru a oferi oportunități tuturor cetățenilor. Tocmai de aceea discutarea semestrului european este atât de importantă, pentru că, într-adevăr, semestrul european ar trebui să se desfășoare ca un uh, proces uh, înspre o convergență economică și socială. Comisia a făcut o propunere importantă din acest punct de vedere, existând uh, o serie de, indi- de indicatori de care va trebui să se țină cont, însă principala provocare se va referi la corectarea dezechilibrelor uh, sociale, așa cum uh, ne-am ocupat de corectarea dezechilibrelor economice. Pentru a corecta aceste dezechilibre sociale este nevoie de reforme, dar este nevoie și de mai multe investiții investiții care să vină din resursele, din resurse private, din resurse publice, din um, resurse europene. Tocmai de aceea discuția, discutarea de mâine a cadrului financiar multianual va fi foarte importantă și, nu în ultimul rând, zona euro trebuie să dispună de o adecvată capacitate fiscală. Acestea sunt uh, premisele pentru a ajunge la o adevărată convergență economică și socială. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Ați economisit 30 uh, de secunde. Sper că veți deveni un model pentru următorii vorbitori. Ianis Fucans este următorul vorbitor din partea Parlamentului din Letonia, președintele Comisiei pentru Bugete din partea Partidului Ecologist. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. În general, țara mea de origine este de acord cu prioritățile politice pentru semestrul uh, pe anul 2018 publicate de uh, Comisia Europeană. Considerăm că statele membre ale Uniunii Europene și întreaga Uniune Europeană trebuie să-și continue eforturile de consolidare a reformelor structurale și de urmărirea unor politici fiscale uh, precaude, precaute. Din punctul nostru de vedere, punerea în aplicare acestor reforme este inegală în Uniunea Europeană, așa cum recunoaște și Comisia Europeană analiza anuală a creșterii. Drept urmare, considerăm că cooperarea între instituțiile europene și statele membre ar trebui să fie întărită cu scopul accelerării implementării reformelor în situația unde uh, progresele sunt uh, uh, insuficiente. Situația actuală în care redresarea economică se accelerează, investițiile cresc și piața muncii um, se îmbunătățește, trebuie să fie folosită. În general, susținem recomandările pentru zona euro și, pen- și pentru noi este foarte important rolul pieței unice, inclusiv piețe unice digitale în creștere economică din statele membre. Drept urmare, suntem de acord cu recomandarea dezvoltării ulterioare a pieței unice, suntem de acord cu eliminarea obstacolelor din calea liberei circulații a serviciilor, a capitalului și a persoanelor. De asemenea, trebuie să ne preocupe uh, chestiunea mobilității uh, forței de muncă uh, în uh, Uniunea uh, Europeană, evitând o depopulare a unor uh, regiuni europene. Apreciem de asemenea munca Comisiei Europene pentru consolidarea Uniunii Economice și Monetare și susținem de asemenea planul de acțiune dedicat Estoniei. Ne bucură sprijinul acordat dezvoltării pieței de capital locale în Uniunea Europeană. Ca un exemplu din partea noastră, în data de 6 noiembrie anul trecut, ministrii de finanțe din cele trei uh, state baltice au semnat un memorandum de înțelegere privind dezvoltarea uh, pieței de capital locale din zona uh, statelor baltice. În acest acord se preconizează colaborarea celor trei părți pentru crearea și punerea în aplicare a măsurilor necesare, inclusiv crearea unui cadru legal, introducerea unor noi instrumente și crearea pieței, uh, infrastructurii necesare pentru uh, piața de capital respectivă. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Are cuvântul acum Saura Pedro, din partea Congreso de Spania, grupul Eșida. Sí, gracias. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva idei rapide pentru ca să încercăm să fim mai responsabili și mai eficienți cu semestrul european. Prima idee ar fi că, în ce privește acest semestru european, considerăm că planurile de reformă ale guvernelor și Uh, până în aplicare a planurilor de convergență ar trebui să includă indicatori uh, fiscale, adică uh, de bună guvernanță fiscală. Credem că este un element important care ar ajuta să ajungem la această convergență fiscală în toate țările Uniunii Europene. În al doilea rând, credem că ar trebui să partajăm aceste dezbateri care se produc în parlamentele naționale. Ar trebui să fie dezbateri comune și cu Parlamentul European, și Comisia, și Consiliul, pentru că asta ar ajuta să existe mai multă responsabilitate, să fim mai eficienți uh, când e să punem în aplicare semestrul european. Și cea de-a treia idee ar fi reorientarea pactului fiscal reorientarea regulilor fiscale ale diverselor state uh, ale Uniunii Europene. Mă refer la obiective clare, credibile, pe termen mediu, uh, la metode mai sensibile și deci la mai multă flexibilitate pe termen scurt a acestor reguli fiscale cu niște autorități independente, cu puteri care să-și facă într-adevăr treaba. Cred că toate acestea sunt perfect compatibile uh, cu uh, mai multă responsabilitate, cu mai multă democrație și cu mai multă eficiență uh, pentru a ne rezolva problemele. Și încă ceva, încă o idee pe care vreau să vă transmit uh, colegilor deputați, colegilor europarlamentari și din restul țărilor Uniunii Europene. E vorba de stimularea creării unor adevărate bănci europene, pentru că uh, Asta ar fi o bună cale pentru a rupe această legătură diabolică între datorie publică și privată. E un instrument eficient care poate ajuta de să ieșim din acest cerc diabolic, vicios. Mulțumesc, domnule președinte. Thank you very much. Vă mulțumesc. Dar acum cuvântul John Lehart vicepreședintele uh, Comisiei de Supraveghere Bugetară din Parlamentul Irlandez, grupul politic ALDE. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Aș dori să mă refer la două chestiuni. În primul rând, problema creditelor neperformante la care s-a referit și doamna comisar. În Irlanda, 20 de mii, aproximativ 20 de mii de uh, credite ipoteca, ipotecare ar trebui să fie vândute cât mai problematice, ar trebui să fie vândute cât mai repede posibil. Însă ce s-a întâmplat este că anumite fonduri uh, de risc au cumpărat o parte importantă a acestor credite mm, cu reduceri importante, reduceri de care nu pot uh, beneficia Uh, credit, debitori uh, individuali. Asemenea, fonduri de investiții agresive nu sunt întotdeauna reglementate și, după cum am spus, aceste credite pot fi uh, vândute on grom. Deci, băncile cred că ar trebui să poată să discute cu clienții individuali și să uh, nu aibă această cale de ieșire foarte ușoară, să pună la un loc mai multe asemenea credite neperformante pe care să le poată vândă apoi beneficiind de o reducere. Noi nu trebuie să uităm că în spatele fiecărui credit ipotecar se află o persoană sau o uh, familie. Există anumite credite în spatele cărora se ascund uh, afaceri familiale și uh, putem să preconizăm că vor uh, apărea costuri suplimentare pentru autoritățile de stat. Uh, unii oameni au, și-au luat viața datorită presiunilor exercitate asupra lor de instituții financiare. Apoi, aș dori să mă refer la uh, EDIS, al treilea pilon al Uniunii Bancare, privind garantarea depozitelor bancare. Lucrurile s-au cam împotmolit uh, și poate comisia, doamna comisar ne va spune care este situația actuală, însă cred că există o legătură cu prima chestiune la care m-am referit. Nu știu dacă putem să descurajăm băncile să vândă asemenea credite neperformante uh, mai multe la un loc, aducând aminte băncilor responsabilitatea care le revine. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și pentru ce a spus în legătură cu aceste credite neperformante. Știți că mecanismul, autoritatea unică de supraveghere se îndreaptă în direcția opusă față de cea dorită de dumneavoastră. Tocmai de aceea cred că trebuie să cântărim cu mare atenție măsurile din acest domeniu. Domnul Mar Angulo. Are acum cuvântul? Din partea Senatului Spaniol, grupul politic PP. Buenas tardes. A mí me gustaría... Eh, bună ziua! Eu aș vrea să mă refer la aceste priorități comune despre care s-a vorbit, eh, cred că de câte toți vorbitorii de până acum și asta e valabil și pentru Spania. Vorbim de competitivitate, de informație, de agendă socială, de provocări importante, cum e problema demografică, și ce înseamnă asta pentru a promova necesarea coeziune socială și teritorială în statele noastre membre. La fel cum am făcut-o și o facem în, pentru, în general, Uniunea Europeană. Deci am văzut, azi vorbim de o redresare economică la nivel uh, european și în Spania de asemenea și spre diferență cu alte momente, am vorbit de reforme necesare. Astăzi vorbim de capacitatea demonstrată a reformelor spre a uh, ne confrunta cu provocările și spre a da și răspunsuri uh, diverselor probleme care ne confruntăm. În acest sens, aș dori aici să uh, mă refer la o situație din Spania, în care este al patrulea an consecutiv, în care avem creștere economică, creștere importantă, Eh, avem o rată pentru 2017 de 3,1%, creăm locuri de muncă, deci vorbim de priorități comune, ca la fel și alte guverne. Și în Spania agenda trebuie să se concentreze pe formarea lucrătorilor, pentru a, da, la fel pentru a se crea noi locuri de muncă, apoi asupra digitalizării. Se vorbește de digitalizare și este corect. În ultimul Consiliu de Miniștri din Spania s-a creat un grup de lucru pentru a aborda instrumentele și măsurile comune uh, pentru a avea mai multe sinergii între ministere și pentru a aborda instrumentele și măsurile care să permită să facem din această digitalizare un instrument în slujba creșterii continue și creării de locuri de muncă deci, ă, de asemenea, digitalizarea văzută ca un instrument în slujba coeziunii teritoriale și sociale. Ceva ce este într-adevăr important pentru că e sursă de oportunități, de a garanta egalitatea de șanse în teritoriile care se confruntă cu cele mai mari dificultăți, cele mai depopulate, ă, sau unde populația este cea mai dispersată și și pentru mai multă coeziune socială eu cred că creșterea sau variabilele care au pus bețe în roate uh, creșterii au fost șomajul și tendințele negative demografice. Și în acest sens, procesele de creare de noi instrumente digitale, conectivitatea diverselor teritorii, provocări cum ar fi uh, a profita de sinergii, sunt într-adevăr piese importante și din toate discursurile pe care le-am auzit, asta aș vrea să subliniez. Mulțumesc! Thank you! Uh, Gabriela Cretu. Are cuvântul Gabriela Crețu din partea Senatului României, grupul politic și Thank you, Chair. Dear friends, I shall draw Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi prieteni. Aș dori să vă aduc aminte că avem o problemă de diagnostic. Indicatorii greșiți ne oferă o imagine prea puțin realistă a societății și duc la reforme nepotrivite. În acest moment, principalul dezechilibru macroeconomic este uh, reprezentat de ponderea uh, venitului din forța de muncă în comparație cu cel obținut din capital. Ne confruntăm cu problemă de distribuire, nu care preocupă doar pe sindicate. Este vorba de denaturarea uh, uh ponderii reprezentate de investiții importante pentru creșterea pe termen lung. Și acest dezechilibru aduce probleme pe care va, le vom depăși foarte greu. Ei bine, acest indi- indicator nu se regăsește în rândul celor 14 indicatori care sunt uh, folosiți pentru a evalua dezechilibrele macroeconomice, nici în rapoartele din semestrul european pentru fiecare stat în parte. În al doilea rând, avem o economie fără frontiere, piața unică, care este, care este considerată a fi cea mai importantă realizare a Uniunii Europene până acum. Dar indi- indicatorii sunt uh, găs- uh, se uh, evaluează doar în cadrul unor frontiere pe plan național. Pentru a ajunge la o convergență națională, pentru ca Uniunea Europeană să crească, ar trebui, până acum se folosește, să recurge la PIB și puterea de cumpărare în mod paritar. Dacă dorim să eliminăm uh, lacunele de uh, dezvoltare, PIB-ul ne arată ce se întâmplă într-o țară, nu ce rămâne în țara respectivă. Piketty, de curând, a demonstrat că returnările și repatriările profiturilor sunt mai mari decât uh, banii care ajung în trezorerii, ceea ce înseamnă reformele structurale minus contribuțiile bugetare Uniunii Europene, pentru toate statele membre, inclusiv pentru România. PIB-ul este un indicator care se concentrează pe prezent și uh, ignoră averea deja acumulată de către o națiune. Dezvoltarea pe termen lung este legată de avuție, inclusiv uh, Uh, capitalul uman și este mai puțin legată de produsul intern brut. Din punctul de vedere al structurii veniturilor, există o realitate care ne îngrijorează. Convergența profiturilor este excelentă. În România am ajuns la aproximativ 80% din media europeană. Din punctul de vedere al venitului pe uh, gospodării, suntem doar undeva la 42%, deci creșterea este profund diver, uh, diver, divergentă și dacă adăugăm și efectul de divergență adus de Uniunea Europeană, am putea să înțelegem că inegalitatea în cadrul statelor membre și între statele membre ar trebui să reprezintă principalul obiectiv al uh, politicilor uh, europene, așa cum ați insistat mulți dintre dumneavoastră. Thank you. So for reminding the insufficient place that invest. Vă mulțumesc. Mulțumesc că ne-ați adus aminte că Investițiile, din păcate, nu au un rol important în politicile europene. Are cu cuvântul Margarita Marquez din Parlamentul portughez în numele uh, grupului politic Eșida. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mulțumesc invitațiilor noștri de astăzi. Aș dori să mulțumesc celor care au organizat această săptămână interparlamentară. Doamna comisar Tyson ne-a adus aminte o chestiune prea bine cunoscută, și anume că asistăm la creștere economică în Uniunea Europeană, însă inegalitățile rămân semnificative în statele membre și între statele membre. Și aș dori să vă întreb următorul lucru. Este nevoie de o, un grad mai mare de coordonare economică între statele membre? și există suficiente politici care susțin această convergență. Cred că trebuie să ținem cont de aceste două chestiuni, creștere economică, care însă nu duce la o sporire a egalității. Aș avea câteva comentarii legate de recomandările pentru fiecare țară în parte. Asumarea uh, acestor recomandări este foarte importantă. Implicarea statelor membre în întregul uh, proces al uh, semestrului european. O simplă transmitere a unor recomandări unor state membre care au la dispoziție doar câteva zile pentru a răspunde nu este suficient. Aceste recomandări trebuie să fie um, eficiente, însă ține seama de diferențele existente între statele membre. Recomandările respective trebuie să fie în mod real asumate de statele membre respective. Un alt aspect la care doream să mă refer este pilonul uh, drepturilor sociale în Uniunea Europeană și m-a bucurat să o aud pe Marian uh, amintind pregătirea unui tabel de bord uh, care se va regăsi în semestrul european. Cu toate acestea, cred că cetățenii europeni vor întâmpina dificultăți în a înțelege că există obiective legate de aspecte bugetare, dar nu și uh, pentru cele sociale. Deci acest tabel de bord este un pas înainte important, însă nu trebuie să ne limităm la o inițiativă cu caracter simbolic. Trebuie să ajungem la acțiuni concrete din partea instituțiilor europene și din partea statelor membre. În fine, sunt de acord cu propunerea lui Fabian Keller și anume ca aceste întâlniri să fie urmate de concluzii concrete. Mulțumesc, care cuvântul doamna Ivana Maletiș din partea Parlamentului European, PPE. Uh, we have growth. Growth is here. But... Da, mulțumesc. Da, într-adevăr, există creștere, dar nu ne aduce atâta uh, entuziasm pentru că nu se prevede în viața cetățenilor. Uh, Uh, nu vedem o creștere uh, corespondentă a salariilor uh, și nu scade nici numărul oamenilor în risc de sărăcie. De aceea, asta trebuie să ne spună că trebuie să schimbăm ceva, mai ales în ce privește modul de a finanța politicile și cum alegem investițiile și cum alegem ceea ce susținem, într-adevăr. Deci nu suntem încă gata să susținem proiecte mai riscante, inovatoare, Uh, noutăți, procese transformative. De exemplu, iată, uh, acest nou, care nici măcar nu mai e nou, acest nou fond Juncker pentru investiții strategice. Noi continuăm să susținem uh, proiecte publice și private, mai multă combinație de public și privat, mai degrabă mai puține uh, publice și mai degrabă în infrastructuri, dar nu neapărat inovatoare. Uh, deci, uh, sigur că trebuie să ne gândim uh, cum să deschidem mai multă finanțare pentru a susține inovarea și startup-urile să uh, se dezvolte și toate procesele transformative de care avem nevoie dacă într-adevăr vrem să avem rezultatele acestea care să fie vizibile în viața de zi cu zi a cetățenilor noștri. Mulțumesc! Thank you! Uh... Now... Mulțumesc. Acum, uh, doamna marana Falcon Kishnor, din uh, partea Camerei Zilor din Regatul Unit ale. Mulțumesc, domnule președinte. Și în ce privește Regatul Unit, uh, noi privim cu ochi foarte buni Uh, această redresare economică a uh, Uniunii Europene, a zonei euro și sperăm că într-adevăr va fi una sustenabilă în anii ce vor veni uh, spune Barana Faulkner. E foarte interesant să ascultăm că aici se subliniază nevoia de a îmbunătăți coeziunea socială pentru a ne ocupa de problema marilor inegalități. Dar în același timp, pentru a îmbunătăți competitivitatea Uniunii Europene și uh, spre a profita de avantajele care pot decurge din inovare, cercetare, dezvoltare și așa mai departe. Cred că dacă e să ascultăm aceste comentarii, ne putem gândi la caracterul incompatibil al unora din aspirațiile exprimate în uh, cuvântele de astăzi. Mm, reamintesc un interviu pe care l-a dat uh, doamna Merkel uh, ziarului Financial Times, cred că în 2013, în care ne-a reamintit că Europa înseamnă 7% din populația mondială, dar produce aproximativ 25% din PIB-ul global și trebuie să financeze 50% din cheltuielile sociale la nivel global. Deci cred că ar fi bine, într-o perioadă de creștere, să ne gândim bine la aceste comentarii, pentru că nu poți în același timp, cred eu, să ai și gradul de competitivitate și inovare de care vom avea noi nevoie cu cea de-a patra revoluție industrială și creșterea roboticii și schimbările, schimbări uh, tehnologice care vor afecta populația și, pe de altă parte, să insistăm că trebuie să continuăm să creștem în mod exponențial uh, serviciile sociale, securitatea socială și așa mai departe. E doar o reflexie, nu știu, poate mă ajuta să dezvoltăm această idee. Mulțumesc! Thank you. Um, Andres uh, Hunke. Uh, Mulțumesc. Acum uh, un reprezentant din, al din Linke, din Bundestagul German. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Adresez mulțumiri și vorbitorilor care au atins problematica inegalităților sociale, pentru că este unul din subiectele esențiale care ne confruntă în prezent. Inegalitățile um, au crescut în interiorul fiecărui stat membru al Europei și între statele membre. Iar în clipa de față constatăm că există o schimbare de paradigmă. Multe organizații internaționale, OECD-ul, dar chiar și Consiliul Europei și Fondul Monetar Internațional au tratat în ultimele luni, în ultimii ani, problematica inechităților. Și cred că este o chestiune esențială și câțiva vorbitori, de pildă colega din România a tras atenția asupra acestor inegalități. Dar, din păcate, în semestrul european se vorbește prea puțin despre asta. Și eu cred eu cred că în pilonul social european trebuie să eh, existe modificări pentru a putea combate inechitățile. De aceea îi adresez și eu o întrebare eh, doamnei comisar Tyson. Ce eh, măsuri își propune pentru a combate acest flacel. După aceea există uh, diferențe uh, economice între state și uh, în Germania există acum o depășire a limitei de 6%. Ce instrumente ar putea să fie utilizate pentru ca inegalitățile să poată fi estompate? nici 1,8% nu este o soluție bună, pentru că asta înseamnă că uh, cetățenii uh, germani uh, vor avea de suferit, că se investește prea puțin în economie, că salariile sunt prea mici. Iar în ce privește armonizarea fiscală, de asemenea, aș dori să fac o trimitere, pentru că este importantă. pentru că în clipa de față și impozitarea întreprinderilor și corporațiilor este foarte diferită între statele membre și uh, din acest punct de vedere se poate produce o manipulare a pieței. Deci ne dorim într-adevăr o bază comună de impozitare pentru armonizarea fiscalității. Este o chestiune importantă. Mulțumesc. Thank you. Um, next speaker. Mulțumesc. Acum urmează domnul Gianpaolo Galli din partea Camerei Deputaților din Italia, grupul socialiștilor și democraților. Thank you, Mr. Chairman. I think, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Uh, interesante observații mă fac să uh, spun următoarele. E bine că există redresare, ba chiar creștere economică în Europa, însă în multe state membre oamenii încă nu percep beneficiile acestei creșteri sau văd doar beneficii parțiale. Asta poate fi cauzat în parte de, tocmai am auzit, de, de inegalități, uh, apoi uh, poate fi cauzată această situație de faptul că e nevoie de timp ca uh, rănile recesiunii să se vindece. Avem milioane de săraci, milioane de șomeri în sectorul corporativ și bancar avem uh, o povară foarte mare a datoriilor. Uh, asta are implicații mm, pentru politicile, macroecon- politicile macroeconomice și în aceste recomandări pentru fiecare țară pe care le vom uh, vedea peste câteva săptămâni. Și mă refer uh, mai ales uh, la politicile bugetare, care este o chestie reprezintă o chestiune foarte complexă. Cred că Uniunea Europeană a jucat un rol important uh, Comisia a jucat un rol foarte important de asemenea, în a ajuta țările să-și orienteze mai bine politicile spre o reducere a datorilor. To- mai ales țările, sigur, care au o mare uh, rată a datoriei, în primul rând. Totuși este crucial să calibrăm bine recomandările în sensul în care trebuie găsită și viteza Uh, corespunzătoare a consolidării fiscale. Că dacă nu găsești un ritm uh, corespunzător, riști să faci pași înapoi și uh, să iei măsuri care dăunează. e nevoie de obiective care să fie bineînțelese, să fie credibile, Ca autoritățile naționale și electoratul trebuie să găsească credibile aceste obiective. E foarte important să avem obiective care să poată fi îndeplinite și care nu sunt schimbate de la an la an, poate chiar de două ori pe an. Și îmi dau seama că Comisia a făcut eforturi în această direcție, s-au făcut progrese, dar consider că încă n-am ajuns unde trebuia. Mulțumesc, domnule președinte. Thank you. Uh, uh, Alex Bodri, uh, uh, Champ de deputé. Acum are cuvântul domnul Alex Bode din partea Camerei Deputaților eh, Luxemburg, grupul socialist și democrat. Mulțumesc. La fel ca alții, salut și eu ultimele cifre în legătură cu creșterea. Iată, ne arată că cel puțin momentan Europa are din nou eh, creștere economică, dar sigur că e și un nivel impresionant de eh, inegalități sociale, interne, în diferitele state membre. Și, sigur, ne putem felicita că, iată, acum, odată cu pilonul social, încercăm să integrăm un tablou de bord social în uh, guvernanța economică. Da, cred că, bun, nu trebuie să ne limităm la laude. Sigur, e bună dimensiunea socială în guvernanța economică, însă cumva parcă e un corp străin unui sistem prestabilit care e axat poate chiar exclusiv asupra economiei și mai ales pe bugetul și uh, finanțele uh, europene. Și atunci întreb și pe doamna comisar Tyson, în ce mod vrea Comisia să garanteze că această dimensiune socială nu este cumva ruda săracă, uh, pe când regulile constrângătoare sunt fixate în funcție de echilibru bugetar și în funcție de echilibrul finanțelor publice ale statelor membre. Și dacă sigur, ne gândim că e necesar să reducem disparitățile sociale și trebuie să venim cu remedii, dar cum traducem asta în același timp prin respectarea regulilor echilibrului bugetar? Pentru că dacă acționăm împotriva dezechilibrelor sociale, Eh, are asta, toate astea au și un cost bugetar, măcar eh, la nivel imediat. Deci cum să reconciliem eh, acțiunea socială cu obligația de a respecta regulile pactului de stabilitate și de creștere? Și încă ceva, Parlamentul European e bine că pune accentul asupra puterii de cumpărare și sporirea salariilor. În Luxemburg, în toate recomandările Comisiei, de fiecare dată a fost avertizat în legătură cu sistemul său de indexare automată a salariilor acum există voința de a pune accentul pe puterea de cumpărare, dar cum conciliem asta cu voința instituțiilor europene de a pune capăt unui sistem care, de fapt, garantează pentru toate salariile și pensiile faptul că uh, sunt menținute măcar la același nivel și e garantată puterea de cumpărare. Mulțumesc. Simanski, uh... Mulțumesc. Tadeus Simanski din partea Seimului polonez, grupul ECR. Bardzo dziękuję. Da, mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. V-aș aduce atenția asupra faptului că avem acum noi priorități în Uniunea Europeană. E vorba de migrație, e vorba de uh, politici axate pe inovare, uh, acestea nu pot fi văzute și nu trebuie să fie văzute ca uh, chestiuni secundare, ci să fie uh, nucleul uh, discuțiilor bazate pe politici generale, politici care se referă la reducerea inegalităților. Domnul Hedmark a, s-a referit la aceste chestiuni în alocuțiunea domniei sale, a vorbit despre inegalități la scara întregului continent, inegalități între regiuni din aceeași țară. E într-adevăr o problemă cu care ne confruntăm în realitate. Creșterea economică nu a reușit în mod necesar să ducă și la reducerea inegalităților delegația polonă și uh, Polonia în general uh, se așteaptă la mai multă coerență. Uh, după cum spuneați, deci trebuie reparat acoperișul vara sau, mă rog, gospodarul își face vara, sanie și iarna căruță. Dar nu trebuie să ne și oprim aici. Ne mai așteaptă multe provocări am fi așteptat ca întreaga uh, comunitate europeană să fie coerentă în, în încercarea de a uh, elimina acest decalaj, uh, această problemă a inegalităților. Sigur că Polonia e gata să discute aceste chestiuni importante. Știm și faptul că ne confruntăm și cu uh, probleme cauzate de Brexit. Suntem gata și pentru această dezbatere și uh, știm că trebuie să găsim și fondurile care pentru moment nu există pentru a face față tuturor acestor probleme. Totuși trebuie să fim în continuare optimiști. Și asta va și ruga, haideți să fim mai optimiști. Și când uh, uh, ne întoarcem la temeliile Uniunii Europene, încă să ne gândim cu optimism la toate aceste, aceste provocări. Thank you. Last speaker. Mulțumesc. Și ultimul vorbitor, avem plăcerea să dăm cuvântul unui membru al Comitetului Regiunilor. E vorba de uh, doamna Olga Dritan, deci membru invitat din partea Comisiei Regiunilor. Doamnă, vă rog, aveți cuvântul. Monsieur le Président, Madame la Commissaire, euh, un plaisir de vous... Mulțumesc, domnule președinte, uh, doamnă comisar, domnilor și domnilor, îmi face mare plăcere Uh, în calitate de membru a Comitetului Regiunilor să pot lua cuvântul aici. E important că toate nivelurile de guvernanță, guvernanță pe care le privește semestrul european să intervină în dezbatere, să ținem cont și de colectivitățile locale, regionale, care au puteri și competențe în majoritatea domeniilor politice la care se referă semestrul. Mai mult dintre ei pătrim de, din recomandările pentru fiecare țară în 2017 au și o dimensiune teritorială și nu pot fi aplicate decât dacă nivelul local și regional va juca într-adevăr un rol activ. Acum câteva zile, pe 1 februarie, am adoptat în Comitetul Regiunilor o rezoluție privitoare la examinarea anuală a creșterii în 2018. Aici, în această rezoluție, insistăm asupra nevoii de a face mai multe reforme structurale, de a elimina obstacolele la adresa investițiilor la nivel local, regional și eh, orașele și regiunile să fie văzute ca parteneri în punerea în aplicare a semestrului european. De asemenea, vrem uh, o legătură mai clară între semestrul european și obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU pentru 2030. Această rezoluție subliniază că politica de coeziune trebuie să rămână principalul instrument al Uniunii Europene ca să atingem obiectivul tratatului legat de coeziune economică, socială și teritorială bazându-ne pe principiul parteneriatului și guvernanță descentralizată, de asemenea. Profit de ocazie, um, această dezbatere sigur se leagă despre îmbunătățirea semestrului european, e o dezbatere dinamică pentru că deciziile pentru noul uh, CFM vor permite uh, o sferă de aplicare mai largă a semestrului european o legătură mai clară între semestrul european și politica de coeziune necesară și în acest context se prevede ca nou instrument financiar pentru a susține reforme structurale să poată fi operativ. Dar principalul indicator al performanței semestrului european și anume punerea în aplicare a recomandărilor pentru fiecare țară ne fac să credem că e o problemă și anume că pentru recomandările ce privesc reforme structurale, care n-au temei juridic, hai să o recunoaștem, rezultatele nu sunt satisfăcătoare. Asta în ciuda eforturilor făcute de comisie pentru a reduce numărul uh, recomandărilor ineficiente. Trebuie să ne concentrăm pe ce poate fi făcut. Pot fi mai multe motive pentru neaplicarea reformelor. Că e prea mare complexitate tehnică, că nu este capacitatea administrativă, că lipsesc finanțările. Noi credem că faptul că nu există destule, uh, destule responsabilitate la nivel național sau responsabilizare, asta e problema pentru că, sigur, poate fi o complexitate tehnică, dar dacă nu există o responsabilizare la nivel național, nu putem reuși. Deci cum garantăm că aceste reforme sunt văzute ca mm, responsabilitate politică constrângătoare? Statele membre au răspunsul o deplină participare a colectivităților locale și regionale ca partener uh, uh, în adevăratul sens al cuvântului la semestrul uh, european poate duce la mai multă responsabilizare. Noi suntem convinși de asta. Această participare trebuie să aibă loc încă de la nivelul conceperii angajamentelor, apoi punerea în aplicare, monitorizare și evaluare. Am propus un cod de conduită privitor la participarea nivelului local și regional la semestrul european, un cod pe două părți, pe de o parte analiza oportunităților eh, la nivel teritorial, apoi asocierea nivelului local și regional ca partener în conceperea și punerea în aplicare a reformelor. Deci, eh, noi solicităm această responsabilizare, dar și acest parteneriat o idee pe care a susținut-o Parlamentul European în octombrie 2016, a susținut ideea unui cod de conduită. Comisia Europeană a recunoscut că e necesar acest lucru pentru ca nivelul local și regional să participe mai mult la semestrul european. E regretabil că Comisia ne-a respins propunerea totuși a unui cod de conduită, temându-se că principiul de subsidiaritate nu va fi respectat. Dar totuși, din potrivă, credem noi, subsidiaritatea ar fi încălcată dacă autoritățile locale și regionale ar fi ținute pe marginea acestui proces, pentru că ele au o incidență directă asupra domeniului lor de competență. Există uh, acest proiect și în uh, propunerea Comisiei uh, față de un nou instrument al UE pentru a susține reformele structurale în cadrul semestrului european. Noi nu credem că subvenționarea administrațiilor naționale pentru ca să se angajeze să facă reforme la nivel multianual ar fi soluția. Nu credem că e problema lipsa de finanțare neapărat. Când vedem 25 de miliarde de euro propuse de comisie pentru această inițiativă, nu știu dacă acest, acești bani creează cu adevărat o valoare adăugată. Propunerea asta, cum este făcută ea, e prea vagă, e prea simplistă pentru problemele menționate. Ba chiar ar putea să pună probleme de subsidiaritate. Așadar, ca să evităm orice încălcare a principiului subsidiarității și proporționalității, autoritățile naționale, regionale și locale trebuie să se asocieze ca nu cumva uh, să nu uh, se uh, creeze daune. Trebuie să fie un partener permanent de la concepere și până la evaluarea propunerilor. Dar asta nu se regăsește în documentul Comisiei. Pe 21 martie ce ore va adopta un aviz privitor la eh, prezenta propunere. Eu sunt raportoare. O conferință ca aceasta e o mare ocazie de a face un schimb de idei ca să îmbunătățim eficiența și legitimitatea semestrului european. În numele Comitetului Regiunilor vă mulțumesc pentru uh, ospitalitate, pentru că ne-ați dat cuvântul și sigur deja vă dăm întâlnire pentru la anul. Și oricum vă urez succes în aceste două zile de dezbatere. Mulțumesc pentru atenție. Um, mulțumesc. Și acum, pe scurt, Viitorii noștri principal. vor avea și ocazia să uh, vor avea practic un drept la replică, dar pe în ordine inversă. Doamna Fabienne Keller, vă rog. Simplement remercier. Doresc doar să mulțumesc tuturor colegilor uh, pentru participare și să repet <coughs> domnule președinte, că va fi important ca la finalul lucrărilor noastre să putem exprima consensul uh, nostru vis-a-vis -vis de deciziile uh, luate, să existe o rezoluție care să exprime acest punct de vedere. Mulțumesc nu putem uh, adopta un text decât dacă va exista unanimitate. Noi trebuie să uh, ținem seama de faptul că există poziții uh, diferite în cadrul acestui congres. Deci, există reprezentanți ai diferitelor grupuri politice care s-au exprimat. Dar dacă conținutul rezoluției nu va fi unul uh, foarte general, uh, va fi uh, greu ca reprezentanții diverselor grupuri să cadă de acord asupra unui text comun. Îi dau cuvântul acum domnului Damagoi Miloșevici. Mulțumesc, domnule președinte am vorbit probleme de convergență, dar și de inegalități sociale în uh, statele membre. Și uh, poate că nu vom putea cădea de acord uh, asupra modului în care aceste inegalități pot fi contracarate. Eu uh, uh, vin dinspre uh, dreapta eșichierului politic și eu cred că întâi trebuie să avem bani pentru ca după aceea să putem să-i cheltuim. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, domnule președinte. Au fost intervenții interesante pentru noi și apreciez faptul că uh, opiniile noastre sunt ascultate. Semestrul european Uh, își propune să uh, susțină investiții în sectoarele dinamice ale economiilor noastre, în același timp însă trebuie uh, combătute inegalitățile și trebuie să existe abordare corectă, dar în conlucrare cu reprezentanții parlamentelor naționale, cred că vom putea să ne atingem obiectivele. Țin seama de toate recomandările care au fost făcute. Mulțumesc, Christoph Hartmann. Mulțumesc, domnule președinte. Eu mi-am uh, folosit uh, timpul integral în prima intervenție. Nu vreau decât să mulțumesc pentru toate intervențiile. Doamna comisar Tyson. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi permiteți, voi vorbi uh, în neerlandeză pentru că avem interpreți foarte buni în Parlamentul European. Îmi amintesc uh, acest lucru din activitatea mea de eurodeputat. Sigur că trebuie să am o intervenție scurtă, dar au fost adresate întrebări comisiei și uh, le-am ascultat cu uh, atenție. Am constatat uh, că există dorința de un uh, shared ownership care să fie mai pronunțat, să ne asumăm în comun uh, mai multe responsabilități. Iar în curând vom publica opiniile noastre legate de analizele pe care statele membre trebuie să le facă. Am conlucrat cu statele membre, cu guvernele. În ce privește editarea acestui document, am avut întâlniri cu partenerii sociali, am făcut un tur prin statele membre, eu însă am participat la aceste discuții în baza uh, acestor discuții și a programelor de reforme din statele membre uh, vor uh, fi prezentate aceste rapoarte pentru fiecare stat în parte înainte de adoptarea lor dar uh, ne dorim ca această idee de ownership pe viitor să fie consolidată, este nevoie de ea pentru a ajunge la rezultate consolidate și pentru ca recomandările să poată după aceea să fie corecte și să fie transpuse în practică. Au fost uh, multe trimiteri la dimensiunea socială. Noi, la nivelul Comisiei, suntem convinși că economia socială de piață trebuie să fie consolidată. Asta presupune uh, Uh, ca uh, progresele economice și progresele sociale să meargă mână în mână. Dacă ne dorim economii competitive, este nevoie de o politică socială rezonabilă, iar pilonul social cu siguranță ne va ajuta să uh, apărăm drepturile sociale. Dar este nevoie, desigur, și de mai multe investiții. Așa stau lucrurile. Am constatat acest lucru și la începutul perioadei legislative. Tocmai de aceea, la nivelul acestei comisii, s-a ă, adoptat planul Juncker pentru investiții strategice. Dar este la fel de adevărat că și investițiile din bani publici Uh, trebuie să sporească. Trebuie să ne întrebăm însă pentru ce cheltuim bani. Este o problemă de calitate a bugetului nostru. Noi am stabilit și niște uh, posibilități de flexibilitate în uh, utilizarea bugetului nostru și ținem seama în evaluarea statelor membre și de aceste marșe de flexibilitate. Știți, poate că Eurostat are responsabilități legate de clasificarea bugetelor. Iar eh, eu, de asemenea, am o răspundere vis-a-vis -vis de Eurostat. Și eh, mă bucur că acum există un fel de uh, ghid, de uh, direcție uh, care sugerează modul în care uh, construcțiile privind parteneriatul public-privat uh, trebuie să se prezinte. Și în ce privește concesionările și performanța energetică, avem propuneri. Uh, cei care urmează să uh, administreze aceste proiecte se bucură de acest uh, fir călăuzitor. Este nevoie, s-a spus, de mai multe investiții în uh, economie. Cum putem stimula investițiile sociale? Combinând lucrurile. Noi vorbim despre o protecție socială modernă. Asta presupune să nu punem doar la dispoziție bani, ci uh, aceste uh, oferte pe care le facem să meargă mână în mână cu uh, îmbunătățirea educației, formării profesionale, astfel ca oamenii să poată redeveni parte a pieței muncii, parte a societății. Deci, în felul acesta, aceste investiții vor avea un impact social. Noua economie digitală nu poate fi construită fără a investi și în oameni, pentru că avem nevoie de o forță de muncă bine pregătită. Au fost evocate inechitățile sociale. Este o problemă care ne preocupă foarte mult și uh, în cadrul S20 S18 ratio, uh, am făcut constatări că în perioada crizei economice inechitățile au sporit în unele state membre. Dar uh, acum cred că există posibilitatea să uh, combatem aceste inegalități, să încercăm să îmbunătățim latura socială în societățile noastre. E, sigur că aș putea să intru în amănunt în legătură cu elementele pilonului social care ar trebui să fie consolidate, dar e, timpul de care dispunem astăzi este insuficient. S-a vorbit despre nevoia de e, creștere a salariilor. De doi ani la rând vorbim despre această problemă în documentele noastre privind semestrul european. Dacă uh, vor crește mai lent salariile decât uh, productivitatea, uh, cred că um, se poate ajunge până la urmă la un uh, surplus social. În legătură cu creditele neperformante uh, care încă creează o problemă în societățile noastre. Deja situația s-a îmbunătățit. Redresarea economică uh, a uh, reușit să îmbunătățească lucrurile, dar și Comisia își propune elaborarea unui pachet de măsuri uh, pentru ca aceste credite neperformante care creează o problemă pentru bugetele naționale să poată treptat să fie eliminate. Încă două chestiuni. Garantarea depozitelor bancare. Noi uh, constatăm că există unele state membre uh, în care trebuie să existe o mai mare preocupare pentru uh, contracararea riscurilor bancare. Și uh, insistăm în clipa de față asupra acestui dosar pentru a încerca să îmbunătățim lucrurile. Iar în final, o dezbatere mai amplă legată de fondurile de coeziune, de cadrul financiar multianual. Există o dezbatere în curs. Săptămâna trecută s-a publicat un uh, raport în care este prezentată poziția Comisiei și sunt menționate diverse scenarii pentru dezbaterea în cadrul întâlnirii europene la vârf. Da trebuie să uh, spun că ă, dumneavoastră trebuie să ă, pledați în parlamentele naționale pentru suplimentarea fondurilor pentru bugetul european. Doar în felul acesta vom putea acoperi golurile financiare datorate Brexitului, doar așa vom putea uh, să ne uh, continuăm uh, cu consecvență politicile din ultimii ani. Din acest punct de vedere, uh, contez pe sprijinul dumneavoastră. Mulțumesc tuturor pentru intervenții și țin